italiene m-au uh, comunicat alegerea domnului Damiano Zofoli începând din 18 februarie 2015. Domnul Zofoli o înlocuiește pe doamna Alessandra Moretti. Parlamentul a luat la cunoștință alegerea domnului Zofoli și îi urez bun venit colegului nostru, amintind că acum uh, în conformitate cu condițiile care sunt prevăzute în statutul Parlamentului, poate să participe cu drepturi de pline la ședințele Parlamentului European. Doamna Teresa Rodriguez Rubio mi-a comunicat uh, demisia dumneiei uh, din 5 martie 2015. Parlamentul ia la cunoștință, ia act de această hotărâre și constată uh, liberarea acestui loc în Parlament începând din această dată. Grupul stângii dorește să numească câțiva membri în uh, comisie.